dimineața. Și după aceea de la ora 15 la 19 și de la 21 la 24. Ședința se suspendă și noapte bună tuturor!